El señor presidente. Domnul președinte. Buenos días, amigas y amigos. Bună dimineața tuturor, dragi colegi. Deschidem ședința noastră și primul punct pe care îl avem pe ordinea de zi este raportul colegului nostru, domnul Calfin, cu privire la acordarea garanției UE pentru BEI pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene. Imediat Diat vom da cuvântul domnului raportor, domnul Calfin. Știți că aveți la dispoziție 4 minute. În total aveți 6, însă în principiu 2 minute le veți păstra pentru a încheia dezbaterea. Dacă doriți să utilizați cele 6 minute direct, puteți să faceți acest lucru. Dacă nu, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, mandatul uh, actual al BEI pentru programe în afara Uniunii Europene se termină la sfârșitul lunii octombrie și Parlamentul European și Consiliul trebuie să se pună de acord asupra condițiilor